Uh, good afternoon everybody. We are going to start now. Bună ziua tuturor. O să începem acum reuniunea noastră. Primul punct de pe agenda este adoptarea agendei și vreau să știu dacă aveți obiecții față de ea. Există cineva care are obiecții față de ordinea de zi? Dacă nu este cazul, atunci o considerăm adoptată. Apoi am uh, vrut să vă spun că avem interpretare în franceză, engleză, spaniolă și română. N-au fost obiecții, dar în schimb trebuie să adoptăm procesul verbal al reuniunii noastre din 26 septembrie. A fost o reuniune foarte scurtă, dar trebuie să adoptăm uh, procesul verbal pe care l-ați primit pe mail. Vreau să știu dacă sunt obiecții. Nu este cazul, vă mulțumesc foarte mult. După cum am uh, anunțat la reuniunea constitutivă și la o reuniune informală a biroului delegației cu, Israelului, cu Israelul a fost organizată în octombrie și am avut discuții cu uh, vicepreședinții despre relațiile dintre UE și Israel uh, cu privire la acordul de asociere, dar și despre nevoia de a informa mai mult despre evoluțiile concrete ale relațiilor uh, dintre UE și Israel pentru binele ambelor părți. Biroul este angajat să continue o cooperare foarte intensă cu partenerii noștri din Israel, dar o să mai vorbesc despre aceasta puțin mai târziu, după ce o să vorbim despre ce tip de reuniuni sau vizite putem să avem. Pe 9 octombrie, ca președinte al Delegației Relațiilor cu Israel, am avut Uh, ocazia să, să condamn atacul uh, antisemit de la Hale din Germania și am transmis condoleanțe în numele delegației noastre. Vreau să menționez și declarația SAE despre uh, escaladarea situației din Gaza. Aș dori să subliniez uh, ceea ce s-a scris din partea SAE și să vă spun că sunt de acord cu ceea ce a scris Serviciul de Acțiune Externă. Violențele trebuie să uh, înceteze imediat și necondiționat, iar prioritățile trebuie să fie deescaladarea situației pentru ca să protejăm civilii. Toate aceste acțiuni, desigur, sunt doar provizorii pentru a găsi în final o soluție pentru conflictul din fâșia Gaza. Dragi colegi, suntem la un moment important pentru Israel și pentru Parlamentul European, nou parlament, o nouă comisie în curând și poate în curând și un nou guvern uh, în uh, Israel, dar în curând poate și o nouă comisie într-un târziu. Aceasta ne dă speranțe să putem să construim o relație care se bazează pe legăturile noastre vechi, pe istoria noastră, pe valorile comune pe care le împărtășește Uniunea Europeană cu Israelul. Noi îi asigurăm întotdeauna că dorim să continuăm uh, colaborarea noastră și să o aprofundăm și delegația noastră pentru relațiile cu Israelul este și ea foarte angajată în această direcție. Această reuniune are loc într-un context foarte fragil în uh, Orientul Mijlociu. Îmi dau seama că este o provocare pe care trebuie să o abordăm împreună și în acest context mai ales trebuie să încercăm să ne îmbunătățim dialogul politic cu partenerii noștri, mai ales uh, folosind diplomația parlamentară. Din păcate, președintele Iranului a spus că dorește să reia uh, îmbogățirea uranului, uraniului. Acesta este un subiect de îngrijorare și pentru Europa și pentru Israel. După cum știți, foarte mulți membri din această delegație și cu mine, desigur, suntem de mult pentru siguranța um, Israelului, suntem pentru o soluție a celor două state și sperăm ca Israelul și Palestina să poată să trăiască în pace unii lângă alții și în lângă ceilalți vecini ai lor. Însă știrile care ne vin din regiune sunt foarte îngrijorătoare. Situația din Liban mă îngrijorează, avem o criză economică acolo, demonstrații continue în ultimele luni și, din păcate, Hezbollahul a jucat un rol foarte negativ în acea țară. Suntem conștienți că ei au constituit și o amenințare la adresa Israelului. Toate aceste probleme sunt probleme pentru securitatea întregii regiuni. O astfel de elemente de destabilizare creează dificultăți suplimentare pentru Israel și pentru mine sunt o sursă de îngrijorare situația aceasta nu duce la mai multă securitate. Din perspectiva noastră, sunt convins că delegația pentru relațiile cu Israelul trebuie să fie o platformă pe care să se poată construi un dialog uh, constructiv cu um, autoritățile din Israel. Vrem să avem o informare continuă și amplă despre ceea ce se întâmplă în regiune, să contribuim la descaladarea Consiliului și poate că unii ar putea să spună că suntem prea ambițioși. Însă eu cred că contribuțiile Uniunii Europene la stabilizarea regiunii trebuie să fie concrete. Ca să revenim la situația din Israel, în urma alegerilor generale din Israel, 17 septembrie, în continuare, formarea guvernului este în curs, dar uh, suntem foarte bucuroși să putem asculta direct uh, ce se întâmplă de la excelența sa, domnul ambasador Aharon Leșno Iar, Um, care este ambasadorul uh, misiunii Israelului la Uniunea Europeană uh, și uh, vreau să auzim de la dumnealui ce se întâmplă în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru invitația de astăzi. Este pentru prima oară când mă aflu în fața noi delegații pentru relațiile cu Israelul și voi fi foarte succint pentru că sunt convins că vom avea și alte oportunități de ne întâlni și pe mulți dintre dumneavoastră de altfel vă cunosc și la nivel personal. Aș vrea de altfel să mulțumesc deputatului Martucelo, care timp de 5 ani a prezidat această delegație. Am devenit prieteni, a făcut o muncă excelentă și doresc numai succes Mm, pe viitor. Aș vrea să vă felicit și pe dumneavoastră, domnule Lopez Isturiz, și pe cei doi uh, vicepreședinți, pentru că v-ați asumat această nouă responsabilitate în cadrul delegației și știu că vă așteaptă o muncă excelentă în următorii ani pentru a întări relațiile UE-Israel și pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Dacă deocamdată n-ați fost niciodată în Israel, sper că în curând să aveți oportunitatea să vizitați țara mea. Este a prezența mea aici la Bruxelles este în al patrulea an aici și, bineînțeles, obiectivul meu este acela de a întări relațiile cu Israelul. Am 18 ani ca uh, diplomat uh, la nivelul uh, Ministerului de Externe. Am fost uh, timp uh, îndelungat la Statele Unite, de asemenea ambasador la Geneva pentru Națiunile Unite și uh, ambasada mea aici la Bruxelles este a doua camărime. Aceasta vă arată importanța pe care UE o are pentru noi. Misiunea mea aici este aceea de a întări, de a actualiza relația cu uh, Israelul. Iar provocarea principală este aceea de a îi ajuta pe colegii mei de la Bruxelles și pe cei de aici uh, în legătură cu provocările de securitate cu care se confruntă Israelul. Și dacă trebuie să rezum într-un cuvânt această provocare, ar fi Iranul. În două cuvinte ar fi Iranul și iarăși Iranul. Deci, uh, poate nu astăzi, dar în cursul dezbaterilor pe care le vom avea, veți uh, vedea că Iranul reprezintă pentru Israel și pentru vecinii săi, pentru Orientul Mijlociu, o adevărată problemă. Și, practic, uh, cele două sisteme politice în Israel și la Bruxelles se află, așa cum am văzut, într-o perioadă de tranziție acum și pentru mine va fi un adevărat test să vedem atunci când cele două sisteme se vor stabiliza, deci la Bruxelles și în Israel, dacă voi reuși să dau o pagină mai departe la nivelul relațiilor între UE și Israel pentru a aduce la Bruxelles ministrul de externe israelian, pentru a-i aduce pe înalții funcționari europeni în Israel și să avem în sfârșit, după șapte ani de înghețare, să zic așa, a relațiilor, să avem în sfârșit o reluare a Consiliului între UE și Israel, care de altfel nu s-a mai întâlnit din 2012 până acum. Aceasta este practic nivelul birocratic al relațiilor între cele două părți. Am spus-o deseori aici, în fața Parlamentului. În Israel noi ne considerăm europeni, ne considerăm o parte a Europei, o spun poate pentru a 200-a oară aici în Parlament, Părinții mei erau refugiați care veneau din țări europene, deci noi ne considerăm o parte importantă a Europei, chiar dacă Israelul la momentul acesta nu este interesat neapărat uh, în uh, ideea de a deveni membru al UE. Însă e clar că valorile noastre sunt comune. De multe ori uh, partajăm istoria, valorile, perioade tragice în istoria noastră sau perioade pe care le definim ca fiind de aur. Toate acestea ne fac ca noi, Israelul și Europa, să fim apropiați. Și din acest punct de vedere aș menționa foarte pe scurt un obiectiv esențial, acela de a lupta împreună împotriva antisemitismului pe continentul european. Acesta este un adevărat flagel cu care ne confruntăm și la care trebuie să reacționăm foarte rapid în multe țări europene. Vă mulțumesc pentru contribuția pe care o aduceți dumneavoastră față de statul israelian. Sperăm să avem și noi o contribuție modestă față de Uniunea Europeană pentru prosperitatea dumneavoastră, pentru progresele științifice și tehnologice în țările dumneavoastră și, din când în când, chiar și în echipele de sport europene, atunci când ne confruntăm, de multe ori ne, ne bateți. Spre deosebire de relațiile uh, politice la nivel european, uh, relațiile la nivel bilateral sunt excelente, aș spune. Și încă o dată pot să spun că sunt foarte mulțumit pentru că la nivel bilateral e adevărat că se pot face mai multe pentru a deveni și mai pozitive. Și în acest sens aș vrea să lucrez cu dumneavoastră în următoarea perioadă. Avem un punct important, uh, programul uh, uh, Orizont 2020. Israelul plătește mulți bani pentru acest program, este un partener esențial și, bineînțeles, vom continua să plătim banii, contribuția noastră și pentru următorul program, însă dorim să menținem obiectivul principal al uh, participării noastre în activitățile de cercetare și inovare în Europa. E adevărat că Israelul are mult de câștigat de pe urma acestei participări, însă considerăm că ne aducem și o contribuție importantă alături de Europa în Orizont 2020 și Orizont Europa. Și cred că aceasta ar fi elementul cheie al relațiilor UE-Israel. Și, în sfârșit, uh, mă bucur că domnul uh, Gentilini, prietenul meu, este aici alături de mine. Uh, cred că nu te deranjează ce spun, ești un prieten al Israelului, nu-i așa? Dar chiar unul foarte bun. Fernando a trăit trei ani la Ierusalim, deci știe foarte bine ce se întâmplă acolo. Este un partener foarte bun pentru noi. De altfel, mai mulți din cei prezenți în sală sunt uh, parteneri excelenți pentru noi și, în general, la Serviciul de Acțiune Externă avem ușile deschise și multe persoane care ne susțin pentru a face progrese în cooperarea dintre țările noastre. Și, de altfel, dacă doriți, uh, puteți lua legătura cu noi, cu mine. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră și contăm pe ea. Mulțumesc! Uh, thank you for your kind Mulțumesc, domnule ambasador, mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră frumoase, pentru fostul președinte, domnul Mastocelo, și uh, acceptăm invitația de a vă vizita țara. Vom vedea care va fi și agenda pe care o stabilim. Singurul lucru cu care n-am fost uh, de acord cu dumneavoastră este că Real Madrid neapărat este cea mai bună echipă și vă bate de fiecare dată. Și acum dau cuvântul domnului Fernando Gentilini, care este director uh, pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Serviciul de Acțiune Externă. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat-o și pentru că mi-ați dat ocazia să mă prezint și să prezint și munca pe care o facem noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele de apreciere pe care le-ați menționat uh, la început. Într-adevăr, lucrăm foarte bine împreună și este foarte bine să facem uh, mai multe împreună, să lucrăm cât se poate de mult uh, în colaborare. Eu sunt uh, managing director la sistemul la Serviciul de Acțiune Externă pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Aceasta înseamnă că ne ocup și de Irak și de Iran, de la Maroco, de la Maroc până la aceste două zone. Și domnul președinte, a vorbit despre multele provocări pe care le avem în acea regiune și pot să susțin tot ceea ce a spus uh, domnul președinte până acum. Trebuie să deescaladăm situația, trebuie să susținem toate eforturile care merg în direcția deescaladării uh, situației din acea regiune. Ca să vorbim despre Israel, uh, s-au spus destul de multe deja, o să comentez uh, ceea ce s-a spus până acum și vreau doar să adaug câteva comentarii pentru ca să avem un prim uh, schimb de opinii, dar eu să știți că sunt disponibil oricând pentru a mă întâlni cu dumneavoastră, pentru a colabora cu dumneavoastră și uh, cu toți membrii, desigur, ai acestei delegații și cu reprezentanții comisiei care se ocupă de același subiect. Sunt la dispoziția dumneavoastră totală pentru tot ceea ce ar putea să vă intereseze. Am ceva experiență în ceea ce privește Israelul. Am avut uh, ocazia să trăiesc trei ani la Ierusalim din 2015 uh, în 2018. Rolul meu a fost reprezentantul special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu. Într-adevăr, pot să confirm că avem nevoie și de proces și de pace. Și cred că Israelul este un partener extrem de important. O să spun imediat câteva cuvinte despre ceea ce ar trebui să facem, poate ceea ce nu s-a spus în intervențiile anterioare. Însă să începem cu Israelul. Dumneavoastră vorbiți despre colaborarea excelentă la nivelul nostru, sunt absolut de acord. E vorba de o colaborare chiar excelentă, pentru că sunt foarte multe domenii în care Uniunea Europeană și Israelul se descurcă foarte bine. Știți cât de important e SUA ca partener comercial, știți cât de important uh, este colaborarea sectorială și colaborarea tehnică în mai multe domenii, cercetare, orizontul 2020. Vrem ca acest program să continue, vrem ca Israelul să aibă acces la toate aceste programe în continuare, vrem să sporim colaborarea pe ele, dar e vorba și de alte domenii, combaterea terorismului, securitate, președintele s-a referit și la evenimentul din Germania de la Halle, Trebuie să facem mai multe pentru ca să combatem și astfel de evenimente. Într-adevăr, când vorbim despre angajamentul de la nivelul politic, aceasta este o zonă în care mai avem multe de îmbunătățit. Dacă statele noastre membre sunt de acord, cred că ar trebui să mergem uh, spre un uh, Consiliu de Asociere UE-Israel, pentru că eu cred că e foarte important uh, după șapte ani chiar ca acest for să fie în de plină utilizare, să putem să folosim la maxim. E important să ne îmbunătățim și dialogul în alte domenii, drepturile omului sau altele. Israelul este un partener și trebuie să folosim această oportunitate. Cu siguranță acum uh, ne aflăm într-o situație de post-alegeri, să vedem ce se va întâmpla după aceea, dar cumva putem vorbi și de o tranziție, pentru că Parlamentul s-a instaurat, uh, Consiliul uh, va trebui să vină să-și să înceapă să-și ocupe locurile, să spunem așa, să fie numiți cu toții, dar oricum este și parte din jobul meu să folosesc la maxim toate oportunitățile care îmi stau la dispoziție pentru a îmbunătăți relația noastră. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre procesul de pace din Orientul Mijlociu, pentru că, într-un fel, acesta este parte din relația noastră. Inevitabil. Știți cu toții că poziția noastră a fost întotdeauna foarte clară și foarte consistentă. Sper ca să se găsească o soluție prin negociere între Israel și Palestina. Să sperăm, să sperăm că vom avea un uh, front comun, să zicem, de, uh, de colaborare pentru această soluție. Parametrii sunt foarte clari, felul în care trebuie să avansăm e clar, dar eu sper ca și în anii următori să putem vedea o relansare a acestui proces. Că ne place sau nu ne place, aceasta este o parte din relația noastră cu zona respectivă. Aș vrea să spun un cuvânt și despre Iran, Nimeni de aici nu este împotriva securității Israelului, pentru că securitatea Israelului este importantă și pentru noi. Cred că toată lumea știe că pe acest subiect nu se poate face niciun compromis. Apoi, GCPO a fost un instrument de garanție pentru securitatea în regiune. A fost finalizat și acesta este și motivul pentru care trebuie să fie apărat, trebuie să fie promovat. Eu cred că e un instrument de securitate regională care poate să ne ajute foarte mult. Cu prietenii noștri din Israel suntem de acord pe foarte multe și cred că și când sunt diferențe trebuie să putem vorbi despre ele, dar nimeni nu va face un compromis pe uh, securitatea din Israel. Este vorba de activități care trebuie să fie compatibile cu spiritul acestei regiuni, de, precum este și acest instrument care este uh, planul uh, comun uh, și cuprinzător de acțiune pentru pace și pentru acțiuni în această regiune. Eu mă bucur foarte mult să putem să colaborăm și pe viitor. O să mă opresc aici acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gentilini. După cum știți, Serviciul European de Acțiune Externă este partenerul nostru constant în acest dialog. Aș dori acum să dau cuvântul colegilor mei. Dacă doresc să ia cuvântul, o să mă uit la colegii vicepreședinți. Mai întâi, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că ne putem întâlni în cadrul acestei delegații. Pentru mine este primul meu mandat și deci pentru prima oară am posibilitatea să vă întâlnesc, să discut cu dumneavoastră direct în cadrul acestei delegații. În legătură cu acordul de asociere pe care îl avem, sunt absolut de acord cu ce ați spus dumneavoastră, că este necesar să lucrăm în cadrul uh, acestui acord de negociere cadru. Sunt de acord și că trebuie să încercăm să organizăm cât se poate de repede un consiliu de, asoci de asociere și o reuniune cu care să lansăm din nou consiliul. E vorba însă de o decizie politică, deci ea îi aparține consiliului. În cadrul întrebării pe care vreau să vă pun, domnule ambasador, ați putea să clarificați mai întâi de ce sau unde vedeți dumneavoastră o marjă de îmbunătățire pentru acorduri specifice de asociere? Unde credeți că putem insista? Și apoi în legătură cu Libanul, pentru că m-ar interesa foarte mult uh, situația din Liban. Întrebarea mea este în ce măsură ea afectează situația de securitate în Israel? Pentru că dumneavoastră ați menționat aceste uh, legături. Mulțumesc! Sorry, I, and microphone, <laughs> I have to say it. Ms. Avram, please. Doamna Avram, Excelență, vă mulțumim foarte mult pentru această oportunitate și pentru informații. Um, aș avea două întrebări. Um, una legată, pe care o adresez domnului ambasador, una legată de Um, banii care ajung furnizați de Uniunea Europeană autorității palestiniene, dacă a existat vreodată vreo solicitare din partea dumneavoastră pentru o mai mare transparență sau un sistem de monitorizare uh, mult mai eficient în legătură cu modul în care sunt folosiți acești bani de către autoritatea palestiniană. Și a doua întrebare este Uh, legată de situația din Siria, unde realitatea s-a schimbat dramatic în ultimii ani, uh, unde mm, quasi dispariția ISIS um, a dus la o reocupare a zonei de către militanți care se pare că sunt finanțați de um, Iran. Și dacă ne puteți explica puțin felul în care s-a schimbat Um, situația în Siria și care este în acest moment uh, amenințarea la adresa Israelului. Mulțumesc. Madame Ries. Doamna Ries, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați spus că vom avea ocazia să vorbim în limbile noastre materne, așa că am să profit uh, de această ocazie și profit de profesioniștii care ne vor ajuta să vorbim în limba noastră. Așa că voi trece la franceză. Bun venit din nou aici la noi. Aș vrea, în primul rând, să revin la ce s-a spus un pic mai devreme de către cei doi invitați, și anume o speranță pe care dorim să o menținem, chiar dacă e adevărat că nu suntem vrăjitori și sondajele nu ne arată prea clar acest lucru. Sperăm să se ajungă în sfârșit la un guvern în Israel. Nu știu când s-a votat pentru prima oară în uh, Israel. Oricum sunt din Belgia, deci într-un fel mi-e jenă să fac astfel de comentarii și să vă dau lecții. Am fost la Tel Aviv în urmă cu 10 zile și îl ascultam acolo pe Benny Gantz, deci cred că putem să așteptăm ca lucrurile să iasă bine până la urmă, fără să facem politică, să ne decantăm de o parte sau de alta. Și acum o simplă întrebare. S-a uh, vorbit de etichetare, de etichetarea produselor care sunt produse în colonii. Uh, de acel labeling, un lucru care a deranjat, care a stârnit uh, controverse și mm, am perceput ca o chestiune importantă aici uh, și în Israel, aceasta a cauzat multe probleme în comunitatea evreilor peste tot în lume. E văzută ca o adevărată discriminare uh, și urmărirea uh, evreilor. Și Curtea de Justiție Europeană cred că se va pronunța de data aceasta. A fost sesizată deja de către Franța, se va pronunța pe 12 noiembrie și orientările pe care le-am primit care au dus la această controversă au fost percepute de către statele membre ca nefiind obligatorii. Uh, Germania și Ungaria cred că au hotărât să nu le aplice, deci în fiecare de fiecare stat cineva, unul dorea să le aplice, altul nu și așa mai departe. Iar concluziile avocatului general, care în general uh, sunt uh, uh urmate în avizul Curții de Justiție, ar fi acela de a forța statele membre să aplice aceste orientări deci etichetarea pentru produsele care uh, sunt fabricate în uh, colonii. Bineînțeles, uh, avem o relație excelentă și la nivel bilateral, uh, dar nu trebuie să exagerăm. Știm că au existat și fricțiuni, mai ales cu serviciile doamnei Mogherini, cu această chestiune de etichetare, de labeling în engleză. Deci iată ce se va întâmpla acum cu decizia care va veni în curând pe 12 noiembrie Uh, oare credeți că aceasta va um, dificulta și mai mult relațiile? Care credeți că vor fi consecințele? Da, într-adevăr, o întrebare foarte interesantă. Nu știu dacă doriți să reacționați acum, imediat, amândoi, sau o lăsăm pe mai târziu. Da, voi răspunde imediat la întrebări. În primul rând, în ceea ce privește Consiliul de Asociere, cred că pentru a rezolva blocajul ar trebui pur și simplu să convocăm acest Consiliu. Și Uniunea Europeană ne spune pe bună dreptate că trebuie să respectăm acordul. Avem un acord între Israel și UE și acordul arată că în fiecare an trebuie să ne întâlnim sub egida acestui Consiliu de Asociere. Iar faptul că uneori nu sunt de, de acord cu o chestiune sau alta, asta n-ar trebui să fie un obstacol pentru convocarea acestui Consiliu de Asociere. Din potriva, aș spune eu, dacă nu suntem de acord, ar trebui cu atât mai mult să ne întâlnim, să discutăm și platforma politică cea mai bună pentru a dezbate astfel de chestiuni, nu doar uh, dezacordurile, este tocmai Consiliul de Asociere. Nu cred de aceea că cei care sunt împotriva convocării uh, acestui Consiliu de Asociere printre statele membre, dacă ei consideră că asta este o pârghie pentru a influența Israelul, greșesc pentru că asta nu e o favoare pe care o faceți Israelului și nici Uniunii Europene. Este pur și simplu o chestiune uh, care trebuie discutată pentru că este o platformă diplomatică de discuție pentru toată lumea și cu cât mai repede ne întâlnim, cu atât mai bine pe ambele părți și sper ca mesajul să fie auzit. Da, Fernando îl cunosc foarte bine și știu că și prietenii mei de aici sunt de acord cu mine. Cât privește Libanul și impactul asupra securității Israelului, Libanul este o țară importantă pentru Europa și pentru Uniunea Europeană. O țară care, pe de altă parte, este importantă pentru Israel. Este o țară vecină și nu avem niciun motiv uh, adevărat pentru care să nu existe pace între Liban și Israel. Putem avea o relație pașnică, foarte bună, relații comerciale, turism, tot ce vreți și cu toate acestea, asta nu se întâmplă. De ce? Pentru că Libanul de prea mulți ani este în mâna unei organizații teroriste care este recunoscută de altfel chiar de către UE ca fiind un grup terorist. Și această organizație, practic, este în slujba unei puteri străine, și anume Iranul. Deci, ce vedem astăzi că se întâmplă în Liban este, practic, rezultatul temerii Iranului și a Hezbollahului, și anume că ar putea pierde controlul asupra guvernului libanez, asupra economiei libaneze și așa mai departe. Deci, bineînțeles că aceasta creează automat o dilemă de securitate pentru Israel, pentru că ni se pun întrebări în legătură cu susținerea armatei libaneze. Dar avem vreo garanție că Hezbollah nu controlează această armată? Eu pot să vă spun că cred că există relații foarte strânse între Hezbollah și armata libaneză. Și faptul că reprezentanții unui grup terorist se află la nivelul guvernului libanez, aceasta trebuie să fie o problemă nu doar pentru Israel, ci și pentru Europa. Deci sunt chestiuni într-adevăr foarte importante între Liban, Liban și Israel, care n-au de-a face însă cu mm, nivelul societății libaneze, ci tocmai pentru că Iranul are o prezență puternică în Liban și pentru că Iranul fol- își folosește uh, influența de acolo pentru a-și realiza ambițiile. Uh, în legătură cu uh, banii care sunt transmiși către autoritatea palestiniană. Noi ne dorim ca Europa să susțină autoritatea palestiniană, pentru că dacă aceasta este prosperă, asta este în interesul nostru al Israelului. Și de altfel avem o listă foarte lungă de proiecte în teritoriile palestiniene, nu doar în Cisjordania, ci și în Gaza, și ne-am dorit ca Uniunea Europeană să se implice alături de Israel sau fără Israel acolo, în aceste proiecte, pentru că cred că prezența dumneavoastră este extrem de importantă acolo acolo. Acestea fiind spuse, cred că mecanismul dumneavoastră de monitorizare ar trebui să fie mult mai exigent și mai clar, pentru că nu întotdeauna banii ajung acolo unde trebuie cu adevărat. Deci e nevoie de mai multă transparență, de mai mare monitorizare. Uh, sunt absolut necesare în acest domeniu. Cealaltă întrebare care s-a pus legată de Siria. Asta îmi reamintește oarecum răspunsul pe care vi l-am dat în legătură cu Libanul. Siria nu mai este o entitate independentă, este în mâinile puterilor străine. Aș menționa din nou Iranul, mai e prezentă și Rusia, și Turcia, și americanii, și amenințările. Iată, de 40 de ani exista un fel de uh, coexistență pașnică în regiune și nici măcar un act uh, terorist n-a venit de pe înălțimile Golanului uh, împotriva Israelului. Însă acum totul s-a schimbat cu schimbările din Siria și acum iranienii și toți cei care sunt interpuși de ei, uh, pro-iranienii Shia și milițiile, toată lumea ne atacă acolo și încă o dată Iranul folosește tot ce se întâmplă pentru a-și îndeplini ambițiile. Avem aceeași problemă și cu Rusia. În curând ne vom trezi într-o dimineață cu rușii la granițele noastre. Deci trebuie să găsim o soluție rezonabilă. Am găsit uh, o modalitate de a discuta cu rușii și de altfel uh, uh, avem o simpatie deosebită față de curzii din uh, nordul Siriei și așteptăm cu nerăbdare ziua în care Siria va deveni într-adevăr un vecin iubitor al Israelului cu un sistem politic diferit care să-și uh, consume energia și resursele pentru a dezvolta o relație economică și pașnică cu Israelul. Și un ultim comentariu. Doamna Ris m-a întrebat în legătură cu etichetarea produselor. Este o chestiune mm, dureroasă între Israel și Europa și asta dintr-un simplu motiv și anume că nu e vorba doar aici de arătarea cu degetul a Israelului, de învinovățirea Israelului, ci practic este un fel de boicot al Israelului. Și dacă ajunge la noi ca un boicot, e clar că aceasta ne scade încrederea față de persoanele de aici. Dumneavoastră arătați cu degetul spre aceste produse uh, Uh, făcute în colonii și uh, o persoană care cumpără practic într-un supermarket aici, uh, puțin îi pasă dacă vine dintr-o parte sau în alta, dacă e un regulament care spune ce criterii trebuie aplicate iar uh, palestinienii uh, care intră în supermarketurile din Franța au intrat acolo ca să uh, distrugă produsele care vin din Israel, nu cele care sunt produse în colonii. Deci, practic, invitați palestinienii și pe alții să distrugă produsele noastre uh, în magazinele dumneavoastră. Asta vă doriți? Nu cred că e chiar așa și nu pune niciun fel de presiune politică în plus asupra Israelului. Nu faceți decât să uh, puneți uh, presiune, puteți pune presiune asupra Israelului doar dacă sunteți înțelegători față de problemele noastre de securitate dacă ne înțelegeți și dacă vă dați seama cât de important este să fie pace între noi pentru a promova o mai mare integrare în Europa și peste tot. Mulțumesc! Maybe telegraphically on this question. Foarte pe scurt și eu despre aceeași întrebare. Poate să încep cu ultima, pentru că este o chestiune foarte importantă, într-adevăr. Da, curtea se va pronunța săptămâna viitoare, pe 12, în legătură cu indicarea originii bunurilor din uh, lăcașurile izraeliene. Cred că trebuie să așteptăm sentința curții și nu ar trebui să anticipăm acum înainte să vedem ce se întâmplă. Dar cred că e foarte important uh, să înțelegem despre ce e vorba în acest caz și despre ce nu e vorba. E vorba despre legislația de protecție a consumatorului în UE. E vorba de drepturile consumatorului european care are dreptul să știe de unde vin bunurile. E vorba de o chestiune tehnică. Se pot spune multe, dar până la urmă e o chestiune tehnică. Ea n-are nicio legătură cu boicotul uh, față de Israel, are legătură cu faptul dacă aceste produse vin din uh, din așezări sau dacă se respectă condițiile din uh, acordul bilateral uh, comercial cu Israelul. Deci nu este vorba de o boicotare a Israelului, pentru că în continuare ele intră pe piața Uniunii, dar cu indicația corectă de origine. Deci consumatorii pot ști de unde vin. Eu aici v-aș ruga să nu politizăm această problemă care e preponderent tehnică și vorbește până la urmă de legislație europeană. Aceasta e esența despre cazul acesta și e evident, dar e bine să mai repetăm încă o dată. Aceste prevederi nu se referă la produsele din Israel ca atare. E foarte clar. Sunt de acord ce am mai spus-o și înainte când am vorbit despre Consiliul de Asociere, că important ar fi să ne punem de acord și să începem de acolo, să vedem după aceea abia ce se poate îmbunătăți, ce nu se poate îmbunătăți. Vedem cu ce sunt de acord statele membre, sunt uh, conștient că la un moment dat se va putea, probabil, și am încredere că se va putea găsi o soluție și că vom putea să continuăm acest schimb la uh, alt nivel, ceea ce nu s-a întâmplat uh, în ultimii șapte ani. Aș dori să mai spun ceva și despre autoritatea palestiniană și resursele și fondurile, întrebarea pe care mi-ați spus-o. Așa cum a spus-o și colegul meu, într-adevăr, de fiecare dată când am întâlniri în Israel, primul lucru care mi se spune este vă rog, continuați să susțineți autoritatea palestiniană și asta este ceea ce și facem. Dar nu numai din motivele pe care zicea roni înainte, proiectele cu fâșia Gaza și așa mai departe, ci pentru că noi credem că acesta este felul prin care noi putem să contribuim la soluția celor două state și la crearea unui stat adevărat, care să poată funcționa. Și să ne pregătim, deci, pentru acest stat, pentru ca el să aibă capacitatea să funcționeze corect atunci când va veni momentul ca el să poată exista. Eu cred că putem discuta foarte multe despre mecanismele pe care le avem acum ca să ne asigurăm că banii ajung acolo unde trebuie. Mecanismele sunt clare, stricte, transparente. Cam asta e ce aș fi vrut să spun. Sigur că se mai pot adăuga foarte multe în ceea ce privește situația în regiune. Dar cred că Ronia a explicat uh, foarte bine. Când uh, există evoluții negative, nu putem să rămânem orbi, nu putem să fim timiți. Când se fac anunțuri ca acel uh, pe care l-a făcut Teheranul acum câteva zile despre distanțarea de acordurile regionale, bineînțeles că trebuie să spunem că este de mare îngrijorare pentru noi. Dar, din nou, eu cred că aici problema e să deescaladăm să susținem eforturile de deescaladare, oricare ar fi ele, și sunt foarte multe provocări în această regiune, foarte multe lucruri importante, le-ați menționat și dumneavoastră, avem instabilitate din partea Siriei, dar și legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu. Și dacă am putea să relansăm acel proces, eu sunt convins că ar avea un efect pozitiv asupra situației regionale în general. Mulțumesc! Mulțumesc, Fernando! Doamna Doding și doamna, după aceea domnul Cogolakis. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuroasă să pot participa la această delegație. Este primul meu mandat ca deputat. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici din partea grupului verzilor EFA. Eu am trăit în Israel în, în 1981, șase luni, și am uh, trăit lucruri foarte pozitive acolo. M-am întors de mai multe ori de atunci, am fost și la Tel Aviv și am fost și la, în Palestina acum câteva luni, chiar înainte de alegeri. Chiar vroiam să pun uh, întrebarea despre etichetarea bunurilor, dar ați răspuns la ea. Vreau doar să subliniez din perspectiva mea, ca reprezentant al alegătorilor, că ei sunt îngrijorați și despre drepturile omului, despre pace, vor să poată să-și folosească puterea de cumpărare însă în acest context, așa cum sunt îngrijorați de subiecte ca cele pe care am menționat înainte. Este dezamăgitor să vedem că s-ar putea să fie etichetați ca protestanți violenți, uh, protestatari, îmi cer scuze, violenți atunci când uh, doar vor să-și exerciteze dreptul de, la protest. Deci, cred că atunci când vorbim despre procesul de pace și de a acestuia, vreau să vă întreb care este rolul pe care credeți că îl poate juca UE în acest context? Poate și comparat cu rolul pe care vedeți că îl are sau ar putea să-l aibă SUA. M-ar interesa la nivel strategic cum vedeți dumneavoastră aceste roluri. Pentru că e o instituție foarte mare. Israelul este, are o relație extrem de importantă cu Uniunea Europeană, este partenerul comercial cel mai important. Deci cum am putea noi ca instituție să acționăm mai eficient? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă bucur foarte mult. Eu sunt uh, Petros Scocalis, sunt de la GUE, din Grecia și este o plăcere și pentru mine să fiu parte din delegație. Aș fi vrut să știu care e părerea dumneavoastră despre noile proiecte energetice din Mediterană, ex, de explorare a resurselor de gaz, de petrol și în ce măsură Credeți că aceasta va influența geopolitica din zonă, din relațiile dintre Grecia, Cipru, Egipt, Israel și Turcia într-o manieră diferită și cum sau ce fel de dependență sau independență energetică pentru Europa considerați că ar putea să fie viabilă sau diversificare măcar față de gazul natural din Rusia? Aveți vreo îngrijorare în legătură cu Israelul despre deșeurile care uh, sunt deșeuri uh, care ar putea să fie periculoase dacă sunt stocate, de exemplu, în zona aceea sau dacă ar trebui să avem grijă și de această latură economică atunci când vorbim despre integrare și când vorbim și despre securitate. Thank you. I'm also delighted. Mulțumesc foarte mult și eu mă bucur că sunt membru al acestei delegații. Sunt suedez, am uh, o adevărată responsabilitate să arăt că nu toți suedezii sunt de acord cu politica guvernului actual în ceea ce privește Israelul. Întrebarea mea este însă de natură tehnică, aș spune, poate prea tehnică. Însă cunosc acest domeniu pentru că lucrez și la Comisia LIBE, unde uh, ne centrăm foarte mult pe criminalitatea transfrontalieră, pe lupta împotriva terorismului și știu că uh, Israelul și Europolul au semnat în urmă cu aproximativ un an un acord de lucru tocmai pentru a pune capăt activității și uh, criminalității transfrontaliere pentru a lupta împotriva terorismului. Vreau să vă întreb dacă știți acest lucru și dacă sunt rezultate, dacă sunt așteptări față de Uniunea Europeană în ceea ce privește cooperarea în acest domeniu. Mulțumesc! Dumneavoastră sunteți membru al Parlamentului? Sunteți membru al Parlamentului? știți, activitatea delegațiilor este rezervată doar pentru membrii acestora. Intervenție fără microfon din sală. Maybe later on you can discuss with them. Uh, thank you very much. Poate mai târziu puteți discuta acest lucru. Vă mulțumesc. Domnul Gentilini, mulțumesc. În ceea ce privește rolul Uniunii Europene a Statelor Unite. Dacă vreți să fiu sincer, cred că doar doi pot rezolva această problemă, nici UE, nici Statele Unite, ci Israelul și palestinienii. Ei sunt cei mai potriviți să rezolve uh, această problemă a procesului de pace în Orientul Mijlociu. Ce pot face însă Uniunea Europeană și Statele Unite este să însoțească acest proces, această negociere directă între cele două părți, între israelieni și palestinieni. Pentru că eu n-am văzut niciodată ceva care să funcționeze atunci când se impune din afară. Dacă părțile implicate nu au această voință. Deci cred că palestinienii și izraelienii sunt cei care au cu adevărat posibilitatea să găsească o soluție. Ce poate face Uniunea Europeană însă la momentul acesta este să arate Statelor Unite că soluția cu cele două state este cea mai bună soluție cu putință. Și, încă o dată, am dezbătut aceasta de nenumărate ori și nu că aș vrea să exclud alte posibilități, dar din experiența mea personală, Nu am găsit până acum nicio altă soluție alternativă care să fie cât de cât plauzibilă. Și un ultim comentariu pe care l-aș face pe această temă. Este o problemă extrem de mare, complexă, pe care numai cele două părți o pot rezolva, însă încă o dată comunitatea internațională pentru a-și aduce contribuția ar trebui să fie unită, pentru că este o problemă prea mare ca să se rezolve cu o comunitate internațională dezbinată. Și aș vrea să spun, Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să fie la un numitor comun, pentru că ambele au un rol extrem de important de jucat. Statele Unite au un rol esențial de jucat, în regiune în general au un rol important de jucat și cred că Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să lucreze împreună. Trebuie să le arătăm însă că această soluție cu două state, parametrul care este recunoscut la nivel internațional, este probabil soluția cea mai bună pentru a relansa și pentru a merge mai departe în procesul de pace. Asta vreau să spun. Domnule ambasador, da, pentru întrebarea dumneavoastră, cea mai bună modalitate de a susține procesul între palestinieni și Israel este dând dovadă de mai multă înțelegere față de îngrijorările de securitate ale Israelului. Este o declarație ușor de făcut, o sarcină dificilă pentru UE, însă fără asta, fără această încredere, nu puteți uh, ajuta și nu puteți face nimic pentru a vă implica mai mult în proces. Nu am menționat în uh, discursul meu introductiv, dar uh, adevărata provocare securitară pentru Israel acum vine din partea altor state sau actori non-statali în Orientul Mijlociu și apreciez ce a spus Fernando, dar nu cred că Uniunea Europeană și statele membre dau dovadă de suficientă solidaritate față de Israel întrebarea dumneavoastră legată de energie. În primul rând, cred că, ca și în Europa, țările din Orientul Mijlociu ar trebui să profite mai mult de pe urma energiei creată cu ajutorul soarelui, vântului și al apei. Da, trebuie să facem mult mai multe, așa cum faceți, de exemplu, dumneavoastră în Belgia și Israelul e foarte bun la astfel de soluții pentru a inventa proiecte de energie solară, de exemplu, însă nu avem bani pentru implementare. Le vindem americanilor și acolo ne descurcăm foarte bine, dar avem nevoie de astfel de proiecte și la noi acasă, în Israel. Iar uh, proiectele energetice în estul Mediteranei nu sunt doar proiecte energetice, reprezintă o adevărată oportunitate geopolitică, poate chiar și o oportunitate de pace în regiune. Deci, colectiv, cred că ar trebui să creăm acolo o platformă de dialog pentru o înțelegere și o prosperitate între toate țările din regiune. Și până la urmă, da, există și o oportunitate pentru Europa de diversificare a surselor energetice, bineînțeles, pentru statele membre și pentru Israel de asemenea. Întrebarea cealaltă pe care a venit pe tema Europolului. Pot să vă spun că avem o cooperare excelentă pe tema securității între Israel și multe state membre și atunci când e vorba de lupta împotriva terorismului. Primul ministru israelian a spus de multe ori în public că uh, Israelienii au salvat uh, vieți uh, omenești uh, în Europa prin schimbul de informații între agențiile de inteligență și în acest punct de vedere Europolul este un actor absolut esențial. Avem un acord cu Europolul, cum ați spus, care funcționează bine și am văzut care sunt rezultatele acestei cooperări fructoase. Însă mai trebuie făcute multe eforturi pentru a formaliza și mai mult această relație între Israel și Europol. Și interesul există de ambele părți. Sper că atunci când vom avea noul guvern la noi și noua comisie la dumneavoastră, atunci vom putea merge mai departe și în acest domeniu. Mai sunt întrebări din sală? Mai sunt comentarii? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult uh, amândorura. Ați răspuns uh, la toate întrebările pe care vi le-am adresat. Toată lumea strânge deja lucrurile. <laughs> Am auzit uh, hârtiile care foșnesc. Vreau să vă reamintesc că, că avem și întâlnirile interparlamentare. Știți că ultima întâlnire din 2018 a fost anulată din motive politice Însă acum, iată, știind care este uh, situația la Knesset, uh, probabil că va depinde și de acțiunile diplomatice din partea celor două părți, dar uh, ne așteptăm să avem și reprezentanți din partea Cnesetului, se va confirma sau nu, dacă nu, oricum ne vom întâlni pe 19 decembrie la Strasburg. Dacă nu se confirmă, atunci se va amâna întâlnirea. Dacă mai sunt uh, puncte la diverse, dacă nu, să sperăm că vom avea această întâlnire pe 19 decembrie. Vă mulțumesc!